piața unică a piațelor de capital. Acum avem un exemplu clar despre cum vom construi această piață. Propunerea Comisiei de modernizare a directivei privind prospectul reduce costurile societăților uh, comerciale de a, a uh, accesa uh, fonduri și sprijină activitățile întreprinderilor mici și mijlocii par, pentru Parlamentul European aceste obiective au fost, foarte, au fost foarte importante și din acest punct de vedere am propus mai multe amendamente pentru ca regulamentul privind acest prospect să reflecte cadrul actual. Um, de exemplu, pragurile stabilite dincolo de care se aplică anumite derogări de la acest uh, regulament uh, un regim uh, mai ușor de reglementare pentru întreprinderea mici și mijlocii și pentru prospectul UE de creștere. Pe parcursul dialogului tripartit uh, din președinția slovacă am reușit să ajungem la un acord pe marginea unui text care, din punctul meu de vedere, va fi în beneficiul tuturor emitenților care doresc să uh, adune fonduri de pe piață. Am sporit până la un milion de euro suma până la care emitenții uh, nu vor fi acoperiți de acest uh, regulament. Acest lucru va fi în uh, beneficiul unor întreprinderi europene care vor putea să atragă capital mult mai ușor. Pentru, avem un nou concept nou pentru prospectul UE de creștere care va permite întreprinderilor mici și mijlocii să aibă acces la capital într-un context transfrontalier. Prospectul UE de creștere uh, este dedicat emitenților de mici uh, dimensiuni care sunt încurajați să obțină fonduri din uh, piețele de capital și să nu mai depindă atât de mult de finanțarea din partea băncilor. Am sprijinit aici un prospect mai scurt și un, re, un rezumat. Prin noul uh, regim, costurile asiguratorilor vor scădea și uh, investitorii vor beneficia de mai multe informații, ceea ce le va garanta o mai bună protecție companiile vor putea să facă mult mai ușor uh, emiteri, emisiuni secundare, prin, respectând o procedură mai uh, simplă. Am redus la un minim uh, posibil derogările naționale, ceea ce va afecta în mod pozitiv concurența pe piața europeană și așa ar trebui să funcționeze și piața unică de capital. Avem nevoie de măsuri armonizate în Uniunea Europeană, trebuie să reducem povara administrativă pentru companii, să garantăm protecția investitorilor și să uh, stimulăm creșterea uh, piețelor de capital în Uniunea Europeană, să ușurăm accesul la piețele de capital a întreprinderilor mici și mijlocii, ceea ce va fi în beneficiul economiei europene în general, va sprijini creșterea economică, în un lucru deosebit de important uh, în uh, aceste vremuri grele. În fine, aș dori să mulțumesc uh, președinției slovace pentru munca amplă pe care a investit-o în, uh, pentru a încheia acest dosar privind regulamentul referitor la acest prospect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, și acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul vicepreședintele acestuia, domnul Dombrovskis. Domnule președinte, stimați eurodeputați, sprijinul ă, acordului politic din partea dumneavoastră va fi un pas important pentru a permite investiții transfrontaliere și pentru a oferi un acces, u, acces faci mai ușor companiilor la piețele de capital și pentru a furniza informații mai bune investitorilor. Reformarea normelor privind prospectul face parte din planul de acțiune pentru realizarea pieței europene de capital. După 12 ani de norme Um, stabilită de o directivă, am făcut acest pas înspre un regulament. În pregătirea reformei propuse în anul 2013 am ascultat părerea emitenților, uh, investitorilor și am decis să mergem mult mai departe decât uh, ultima revizuire din anul 2010. Noile norme pe care dacă le veți vota vor, in, vor introduce un nou prospect UE de creștere, un prag uh, mai mare care va permite statelor membre să stabilească propriile norme locale și o diversificare a emisiunilor secundare și aș dori să vă prezint pe scurt realizările introduse de nou regulament. Prospectul UE de creștere va deveni un ingredient cheie care va permite creșterea piețelor dedicate IMM-urilor introduse prin regulamentul MIFID 2 uh, foarte multe piețe care funcționează foarte bine acum vor putea să devină piețele de creștere a imm pe viitor. Noul prag stabilit de prospect se dublează aproape la 8, ajungând la 8 milioane de euro în comparație cu suma anterioară de 5 milioane de euro. Și sub acest prag, statele membre uh, pot să recurgă la uh, norme uh, proprii, ceea ce va permite la dezvoltarea Uh, piețelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Mai mulți uh, emitenți vor avea, de, vor avea de câștigat de în urma acestui regim uh, mai ușor de reglementare. Aproximativ 70% din, din aceste valori mobiliare sunt acoperite de aceste norme și analiza noastră de impact ne arată că uh, Există un potențial de economi, economii de 130 de milioane de euro în fiecare an și, în fine, um, va fi posibilă o autorizare rapidă în doar 10 zile a unor asemenea emisiuni, ceea ce va permite, va permite emitenților să acționeze mult mai rapid. Și, domnule președinte, stimați eurodeputați, deputați. Permiteți-mi să vă mulțumesc din nou pentru munca excelentă depusă pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, domnule vicepreședinte al Comisiei pentru intervenția dumneavoastră și acum, în numele grupului politic PP, are cuvântul domnul Tom van den Candelare. Două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, stimați colegi, după Brexit, Uniunea Europeană își va pierde principala piață de capital. Putem să jelim sau putem să folosim această oportunitate și să dezvoltăm o piață de capital proprie. Europa are nevoie de investiții, dar trebuie să îmbunătățim climatul de investiții în primul rând. Firmele europene mult prea des depind prea mult de finanțarea de la bănci. Doar 20% dintre ele își iau banii de la investitori. Asta înseamnă o subutilizare a unui potențial al minte remarcabil. Aceste uh, prospecte sunt un obstacol serios. În prezent sunt groase cât o carte de telefon și sunt foarte greu de utilizat de investitori. Noua legislație va simplifica foarte mult lucrurile și va reduce costurile. Ofertele de sub un milion vor fi scutite pentru IMM-uri, pentru alte firme mai mici, oferte de până la 20 de milioane, vor face obiectul unui prospect simplificat. Sperăm că acest lucru va stimula creșterea. Acest regulament privind prospectul ne dă posibilitatea de a realiza o simplificare și o reducere a costurilor pentru IMM-uri și pentru alte entități care doresc să obțină finanțare. Avem nevoie însă de o procedură de insolvență mai bună, de o procedură de restructurare mai bună și trebuie și aici să operăm în mod rapid și armonizat. Va trebui curând să discutăm și un organism paneuropean de reglementare, dar mâine sperăm să putem îndepărta un obstacol. Mulțumim din partea socialiștilor și democraților, doamna Nina Gill, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați colegi. În primul rând, felicitări raportorului, domnul Iezec, pentru acest raport. Pentru mine și pentru grupul meu, acesta atinge multe obiective. Reducerea costurilor judice, reducerea birocrației, reducerea fragmentării în materie de practici în statele membre, deblocarea de lichidități, armonizarea regulilor privind protecția investitorilor și evitarea unei curse pentru condiții mai favorabile între statele membre. Deosebit de importantă este propunerea referitoare la IMM-uri. Asta înseamnă că IMM-urile europene vor putea să folosească un document standard armonizat. Este un pas important înainte în raport cu sistemul actual. Pornind de la acest simplu document, IMM-urilor, IMM-urile vor putea parcurge o procedură foarte simplă pentru a obține fonduri peste tot în Europa. Această legislație va permite și crowdfunding sau alte noi forme de finanțare. Prospectele sunt poarta către piața de capital, însă este esențial ca emitenții din state terțe să poată continua să aibă acces la piețele europene de capital. Dacă vrem ca acest măsuri să fie un succes, și statele terțe vor trebui să poată investi. Dacă ne gândim la plecarea Regatului Unit, o astfel de măsură restrictivă ar fi nefericită pentru că Regatul Unit reprezintă 60% din piața de capital europeană. S-ar putea ca Uniunea Monetară să treacă la varianta ușoară dacă nu luăm astfel de măsuri. De aceea, prospectele aprobate de statele terțe care îndeplinesc cerințele ar trebui să poată fi folosite și pe viitor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gale. Acum, din partea verzilor, domnul Miguel Viegas. Această propunere de directivă. Capitais subjacente esta proposta. Și uh, în spatele acestei propuneri este viziunea IMM-urilor finanțată prin piața de capital, promovând emisiunile publice de titluri de capital uh, care uh, valori mobiliare tranzacționabile pe bursă. Și această viziune din manualele de economie financiară nu se bazează pe realitate, din păcate, pe realitatea economică și socială. Și nu credem că IMM-urile, coloana vertebrală vor, a economiei noastre, vor beneficia de această finanțare, indiferent de îndoielile din jurul acestei propuneri la nivelul derogărilor, a emisi, em, emisi- emisiunilor secundare uh, sau uh, altele, prioritățile Uniunii Europene nu sunt respectate. Companiile nu au nevoie de o piață unică de capital, au nevoie de uh, bănci publice sănătoase, de strategii de dezvoltare și de creare de locuri de muncă. Bun. Cu o politică de valorificare a salariilor uh, care să sporească puterea de, com- de cumpărare a familiilor și care să dea încredere companiilor uh, și uh, economiei. Vă mulțumesc. And now on behalf uh, Greens. Din partea verzilor, domnul Urtasun. Un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului, domnul Iezec, pentru cooperarea remarcabilă de care a dat dovadă. Verzii se vor abține de la vot. Noi considerăm că se introduce aici un regim de prospecte simplificate care merge mult prea departe și care reduce măsurile de protecție pentru anumite categorii de consumatori. Cu toate acestea, aș dori să-i mulțumesc raportorului uh, și de altfel ăsta e motivul pentru care nu votăm împotrivă, ci doar ne abținem, pentru că în articolele 7 și 16 există o obligație a emitenților de a evidenția clar dacă este, când este vorba de uh, produse financiare de recapitalizare internă. Știm că în cazuri anterioare exista produse financiare pe care oamenii le-au cumpărat și și-au pierdut toți banii. Deci această dispoziție este una importantă și de aceea doar ne abținem. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Acum domnul Hayes, două minute. Mulțumesc. Acordul privind regulamentul prospectului este un pas important către piața de capital a Uniunii Europene și vreau să felicit pe raportor și raportorii din umbră pentru activitatea derulată pe marginea acestui dosar și eh, pentru discuțiile cu Consiliul și Comisia în ultimele luni. Când este mai ușor și mai ieftin pentru IMM-uri să strângă capital pe piață și eh, să Uh, fie cotate la bursă, atunci companiile europene vor putea să crească și să fie prospere în mod durabil. Ne bazăm prea mult pe finanțarea bancară în Europa. Cum am spus, 70% din creditare în Uniunea Europeană vine de la bănci și 20% de la piețele de capital. În SUA, procedura este invers. Acest acord arată o aprofundare și o consolidare a piețelor de capital din Europa. Acest uh, nou prospect UE de creștere va permite companiilor de a strânge bani pe toată piața internă într-un singur cadru comun. Există o moștenire de la directiva anterioară care funcționa destul de bine, dar nu a uh, permis um, o piață unică puternică. A creat o oarecare incertitudine juridică și a dus la costuri sporite și la pierdere de eficiență, iar uh, sistemul actual permite statelor membre, a permis statelor membre să facă o transpunere așa cum doreau, ceea ce a dus la 27 de, de regimuri și mă bucur că acum avem o adevărată armonizare de care aveam nevoie. Și mă bucur că există regimuri pentru utilizatori frecvenți și pentru emitenți secundari toată industria va avea de câștigat de pe urma unui regim mai ușor. Iată un exemplu foarte bun de reducerea birocrației uh, și uh, un pas înainte către piața capitalurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul domnule Hayes. Are cuvântul acum doamna Pejvanș Perez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul European <clears throat> dorește să îmbunătățească situația pe mai multe puncte, mai ales în ceea ce privește protecția investitorilor profesioniști. Acestea fiind spuse, aș fi vrut uh, să mergem mai departe și dat fiind că este vorba de acest rezumat, uh, ar fi trebuit să-l transformăm într-un uh, instrument de acces pentru investitorii neprofesioniști, având un format mai aproape de către cel pe care l-am folosit pentru produsele de, de investiții Uh, în detalii în legislația PRIPS, că acolo am înregistrat progres, un progres pe care ar fi putut să-l replicăm aici. Dar acesta fiind spuse, mă bucur că vom avea un prospect european de creștere, ceea ce ne va permite să avem condiții de acces mai largi pentru uh, piața de capital, pentru IMM-uri pe piața de capital, care suferă prea mult de pe urma credit, <clears throat> creditării restrictive a băncilor. Și ne bucurăm că s-au îmbunătățit

deputat urmează domnul paul tang un minut. domnule președinte. Sunt ultimul vorbitor și într-o sală aproape goală și aș dori totuși să spun câteva, câteva lucruri. Unii consideră că IMM-urile sunt deosebit de importante în Uniunea Europeană, însă dacă obstacolele transfrontaliere nu permit companiilor să facă afaceri sau să aibă acces la capital. În plus, reglementările europene sunt o piedică uh, sub, uh, în plus. Pentru anumite companii, acest prospect este calea de intrare pentru a avea acces pe piețele de capital, deci este important să reducem povara administrativă aici și birocrația. Este un pas suplimentar înspre o adevărată piață unică de capital. Trebuie să mai facem și alți pași, printre altele securitizarea. Să sperăm că vom putea face progrese și aici în negocierile tripartite, să sperăm că Consiliul va avea împinarea Parlamentului European și aștept cu nerăbdare momentul respectiv. În concluzie, cred că avem nevoie de pași mult mai curajoși pentru a ajunge la o adevărată piață unică a capitalurilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Vă pot spune de pe acum, domnule Tank, că nu sunteți ultimul care ia cuvântul pentru că la intervențiile spontane s-a înscris domnul Notis Marias, deci dumnealui este ultimul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură că voi avea ultimul cuvânt în această dezbatere. La fel ca și alți colegi, uh, sunt de acord că trebuie să găsim noi surse de finanțare, mai ales pentru întreprinderi mici și mijlocii, prin garantarea informării transparente a consumatorilor prin aceste prospecte. Este un uh, domeniu deosebit de, de important și aș dori să îi adresez o întrebare, domnule comisar Dombros, Dombrovskis. Considerentul 9 se referă la emisiile autorităților de stat, a organizațiilor internaționale care reprezintă mai mult de un stat. Deci, mecanismul european de stabilitate, de exemplu, și așa mai departe, nu trebuie să respecte regulamentele existente. Nici Banca Centrală Europeană, nici băncile centrale uh, ale statelor membre nu trebuie să, re, să respecte acest regulament. Și mă întreb de ce nu impunem transparență și pentru aceste instituții, pentru emisiile uh, de titluri de valori mobiliare a acestor instituții. Vă mulțumesc foarte mult și acum în numele Comisiei Europene are cuvântul domnul Valdis Dombrovskis. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi Parlamentul European, în mod special să mulțumesc raportorului domnului Iejec, predecesorului său, domnul De Bacăr și tuturor uh, eurodeputaților care au uh, participat la negocierile tripartite pentru, pentru și au contribuit la aceste rezultate excelente. Acum așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu ESMA uh, la redactarea calendarului pentru acest prospect. Este deosebit de important ca calendarul stabilit să poată fi respectat astfel încât regulamentul să intre în vigoare din mai 2019. Și pentru a răspunde întrebării domnului Notis Marias, băncile centrale și alte instituții similare întotdeauna se bucură de derogări în uh, aceste cazuri. Vă mulțumesc, domnule comisar. Și acum are cuvântul raportorul, domnul Ieșec. Două minute. Domnule președinte, nu mi s-a spus că construirea pieței europene de capital uh, se va face în schimbul de noapte. Așa că n-am să mă întind foarte mult acum, dar mă bucur să văd că acest prim element s-a bucurat de atât de mult sprijin. Consider că este o realizare comună și sunt bucuros nu numai de ce s-a realizat pe fond, ci mă bucur să văd că acum, în vremuri grele, când mulți ezită, un astfel de exemplu vine să ne arate cu pregnanță că grupurile parlamentare europene și instituțiile europene în general pot coopera foarte bine și pot obține rezultate. Vă mulțumesc tuturor și noapte bună! Mulțumim, spune domnul președinte. Mulțumim, domnule Iejec. Cu aceasta închidem dezbaterea acestui punct. Votul va avea loc mâine, data următoarei întâlniri, mâine, cu începere de la 9 dimineața până la 2 după amiază și apoi de la 3 după amiază până la 11. Ordinea de zi a fost publicată și poate fi consultată pe